Dear colleagues, dragi colegi, bun venit la sesiunea subcomisiei SEDE. Vom începe discuțiile de astăzi. Vreau să vă informez că pe baza profilului lingvistic al subcomisiei, nu sunt uh, toate limbile astăzi. Daneza, finlandeza, slovena și malteza nu sunt limbi de lucru astăzi. E ultima întâlnire pe care o avem anul acesta și ultima cu președinția suedeză. Dacă nu există comentarii, uh, se adoptă proiectul de ordine de zi. Vă mulțumesc foarte mult. Astăzi, dragi colegi, îl avem alături de noi pe domnul Olof Skug, ambasadorul uh, suedez, președinte CSP și el ne va prezenta realizările politicii europene de securitate și apărare, politica comună de securitate și apărare conform tratatului de la Lisabona. Înainte să dau cuvântul ambasadorului, îmi voi exprima mulțumirile în numele comisie pentru spiritul de bună cooperare care a existat în această perioadă de șase luni. Odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, noua politică comună de securitate și apărare va fi stimulată, ceea ce va da Uniunii Europene mai multe posibilități de acțiune. Pe 8 decembrie 2009, o sesiune a uh, Consiliului de Afaceri Externe s-a ținut la, Bra- la Bruxelles și deciziile s-au luat în legătură cu Bosnia și Herțegovina, cu acțiunile din Bosnia și Herțegovina și operațiunea Atalanta din uh, largul coastelor Somaliei. Aș vrea să vă felicit uh, și să vă rog să comentați asupra acestor două operațiuni, precum și asupra operațiunii de pregătire a forțelor militare din Somalia pentru a întări autoritatea Guvernului Federal de Tranziție în acea țară. Pe măsură ce uh, PESA uh, se va dezvolta sub responsabilitatea baroanei Ashton, următorul interlocutor al nostru va fi fie ambasadorul spaniol, fie un reprezentant al înaltului reprezentant. Ne având foarte mult timp la dispoziție, dau acum uh, cuvântul domnului ambasador. Vă mulțumesc. Domnule președinte, și eu vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase pe care le-ați spus la adresa președinției suedeze și vreau să vă asigur că și din partea noastră apreciem foarte mult cooperarea pe care am avut-o cu Parlamentul și cu diversele subcomisii uh, cu care am dialogat. Și de asemenea vă mulțumesc tuturor celor care ați rămas după discuțiile mai strategice cu Carl Bildt și îmi închipui că cei care ați rămas sunteți fanii, hardcore și experții uh, sa. Uh, PSAC. Și uh, aș vrea să spun, să vă prezint pe scurt ce am încercat să realizăm în timpul președinției suedeze și de asemenea mă voi referi și la posibila misiune SDP în Somalia, pe care, de care știu că acest subcomite, această subcomisie se interesează îndeaproape. Ultima dată am fost aici pe 7 septembrie și atunci am uh, exprimat câteva priorități ale președinției și am avut senzația că ele au fost bine primite de majoritatea membrilor acestei subcomisii și ambiția mea astăzi este să încerc să vă dau o um, un update pe, acum în acest moment în care aproape că uh, președinția suedeză se încheie și să vă spun ce am realizat. Din partea noastră, noi suntem destul de mulțumiți de rezultate. După cum ați observat uh, și cred că acesta e un lucru pe care l-am menționat și data trecută când ne-am întâlnit, ambiția noastră nu a fost să lansăm uh, noi inițiative foarte ambițioase, ci mai degrabă să facem un inventar foarte serios al problemelor care există atât pe partea civilă cât și pe cea militară și să încercăm să le corectăm cât mai posibil și să evoluăm în această direcție mai degrabă decât să avem uh, scopuri mai ambițioase. În special pe partea civilă, am stabilit uh, un exercițiu foarte ambițios pentru a găsi remedii la cele mai uh, presante probleme și boli de care sufereau, ca să spunem așa, misiunile noastre și de care suferea funcționarea misiunilor noastre și de asemenea am examinat viitoare posibile misiuni. Am făcut acest lucru în cooperare strânsă cu instituțiile și cu statele membre. Pe uh, partea militară am uh, promovat patru obiective pe care ni le-am uh, stabilit pentru noi și pentru Uniunea Europeană și de asemenea cred că aici am, am făcut progrese importante și le voi menționa imediat. Dar mai întâi dați-mi voie să spun că unul dintre evenimentele cele mai semnificative în timpul președinției suedeze este evident intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și așa cum a uh, indicat președintele, pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul anului, încercăm să înțelegem ce am uh, realizat și, practic, noi reprezentăm, din acest punct de vedere, un, un final de epocă. Președinția suedeză, așa cum am avut-o noi, pe partea de politică externă și uh, politică comună de securitate și apărare, toate aceste lucruri se vor modifica radical. Și cum spunea și domnul Bilt mai devreme, sperăm că vom avea un cadru mai bun, mai coerent, mai cuprinzător. Sigur, cum se vor face aceste lucruri în viitor depinde foarte mult acest lucru de viziunea înaltului reprezentant și de modul în care ea este susținută și de interacțiunile care vor exista cu, uh, cu aceasta. Și sigur, depinde și de modul în care Parlamentul va defini prioritățile în viitor. Dacă reușim să avem un uh, serviciu extern, uh, de acțiune externă eficient, asta va fi o prerogativă sine qua non pentru a avea o politică externă coerentă și o acțiune externă coerentă în viitor. Vreau să spun un lucru legat de politica de securitate. Aceasta nu poate funcționa dacă nu suntem toți angajați la, pentru susținerea ei. Deci toate statele membre trebuie să susțină această politică pentru a găsi resursele și voința politică de a acționa în exterior. Deci asta nu este o chestiune care pur și simplu putem să o aruncăm în brațele înaltului reprezentant. Depinde de interacțiunea acestea cu statele membre, cu fiecare dintre statele membre, pentru că fiecare are resurse pe care le păstrează și posibilitatea de veto asupra acțiunilor externe. Deci cred că ăsta este un mesaj foarte important. Acum, întorcându-mă la președinția suedeză, uh, vreau să vă ofer câteva dintre punctele uh, cheie legate de realizările noastre. Mai întâi câteva lucruri pe partea civilă și apoi pe partea militară și uh, apoi câteva probleme care au legătură cu ambele sectoare. Și apoi, chiar înainte de final, câteva lucruri în legătură cu misiunile și operațiunile noastre, cele actuale și cele viitoare, inclusiv cea din Somalia, pe care a menționat-o președintele. Pe partea civilă, activitatea principală este cea uh, care se desfășoară în procesul linilor directoare, agreat cu Secretariatul și statele membre, priorități care ajută la obținerea unor rezultate foarte importante. Ne-am concentrat asupra reacției rapide, în primul rând. Și în acest context am realizat următoarele. Am uh, luat decizia să uh, revizuim CRT-urile, echipele de civile de reacție, de răspuns și am uh, căzut de acord asupra unor proceduri mai eficiente de deplasare și asta aici vorbesc evident de echipele care sunt disponibile datorită resurselor alocate și personal alocat de statele membre, adică poliție, judecători, medici și așa mai departe, oameni care pot fi trimiși foarte rapid în misiuni uh, Uh, atunci când este nevoie ca acest lucru să se întâmple. De asemenea, am reușit să obținem o decizie pentru a începe activități uh, de stocare permanentă a echipamentului, care, astfel încât echipamentul să fie disponibil uh, imediat și evident el să poate fi și stocat și reutilizat după ce o misiune se termină și alta începe. Uh, au fost uh, inițiative legate de utilizarea resurselor din Bosnia, resurselor de stocare din Bosnia, uh, ca soluție temporară începând cu ianuarie 2010. În ce privește finanțarea, s-au uh, purtat discuții în legătură cu măsuri pregătitoare pe liniile bugetare și rezultatul a fost un acord prin care fondurile pregătitoare au fost oferite pentru finanțare de misiuni, evaluare de nevoi, iar în noiembrie Consiliul a subliniat nevoia de a realiza progrese constante pe această chestiune și Comisia a fost de acord să găsească modalitățile cele mai uh, potrivite. În ce privește uh, contractele publice, procesul de achiziții publice s-a convenit asupra unor proceduri mai rapide în ce privește probleme cum ar fi asigurarea de sănătate, telecomunicații, IT, vehicule, fie blindate, fie vehicule obișnuite, pentru ca deplasarea și crearea misiunilor să se producă mai rapid. De asemenea, am adoptat și am revizuit un nou concept pentru misiunile polițienești, care ia în considerare lecțiile învățate în ultimii ani, în ultimii șapte ani de experiență operațională. De asemenea, s-au făcut foarte multe eforturi pentru a facilita uh, deplasarea personalului civil în misiuni. Multe dintre acestea uh, eforturi se fac, după cum știți, la nivel național, cu o strategie națională. Sigur, unele țări sunt mai avansate decât altele, însă, învățând din uh, lecțiile trecutului și din experiența comună, cred că am îmbunătățit strategiile naționale proactive care sunt necesare în fiecare țară pentru a putea crea o astfel de pentru a avea un astfel de personal. Și cei dintre noi care cred în acest proiect uh, și dumneavoastră de asemenea ar trebui să colaborați cu statele membre pentru a ne asigura că atunci când e nevoie să avem personal calificat pentru o misiune acesta este disponibil uh, rapid și știți că sunt uh, foarte dornic să discut aici problemele care există, pentru că pe partea civilă există probleme destul de dramatice. Uneori e mult mai ușor să trimiți trupe armată decât să găsești experți, judecători sau polițiști ca să trimiți într-o misiune. Și Afganistanul, din păcate, mă tem că a fost un astfel de exemplu. În ce privește uh, trainingul, instruirea, am uh, pus accent pe instruirea uh, dinainte de plecarea în misiune, am încercat să identificăm problemele uh, Uh, și statele membre au putut uh, să facă schimb de experiențe prin intermediul unui software special. Deci, pentru a rezuma pe partea civilă, deși considerăm că o serie de uh, ținte pe care le-am stabilit au fost realizate, cu siguranță va mai trebui să se lucreze pe aceste chestiuni, dar dincolo de aceste realizări, cred că am uh, Uh, stabili niște uh, ținte pentru viitor și cred că Uniunea Europeană stă un pic mai bine, este un pic mai bine echipată pentru a reacționa la cererile din ce în ce mai mari care vin din exteriorul nostru de a juca un rol important pe partea civilă a operațiunilor și misiunilor noastre. Acum, începește aspectele militare. Aici uh, ne-am stabilit sarcina de a avea trei priorități. Grupul de luptă european, știu că asta va interesa foarte mult la ultima discuție, problema supravegherii maritime și piața apărării, piața de apărare, industrie de apărare la nivel european. Începește grupurile de luptă europene. Am încercat să le facem mai utilizabile, mai flexibile venind din Suedia, noi credem ferm că acesta este un instrument extrem de important pentru uh, managementul de criză al Uniunii Europene, pentru capacitatea noastră de a răspunde rapid la crize. Așa cum știți, până acum nu am folosit niciun fel de uh, grup de luptă european și ni s-a părut o idee bună să discutăm de ce nu s-a făcut acest lucru și la sfârșitul președinției noastre, la ultima întâlnire comună a miștilor de externe și apărare, am căzut de acord asupra unor uh, linii directoare privind utilizarea și flexibilitatea grupurilor de luptă și mi s-a părut un lucru bun că am avut această discuție ca să fim toți pe aceeași lungime de undă atunci când vine vorba de acest subiect. De asemenea, un lucru bun este că există aceste linii directoare care stabilesc posibilitatea de a le utiliza într-un mod mai flexibil. În ce privește supravegherea maritimă, Suedia a venit cu propria sa experiență de la Marea Baltică, acolo unde cooperarea civilă și militară a fost foarte utilă și a uh, îmbunătățit eficiența și acest tip de interoperabilitate cred că a fost examinat de, din partea Uniunii Europene și Consiliul a invitat Comisia să coopereze strâns cu statele membre pentru a produce o foaie de parcurs în legătură cu obținerea unui sistem integrat de supraveghere maritimă până la sfârșitul lui 2010. Deci aici cred că am făcut un lucru foarte interesant. În fine, în ce privește industria europeană de apărare, ambiția președinției a fost de a evolua către o piață mai deschisă și mai transparentă pe baza ceea ce numim condiții egale pentru toată lumea. Inițiativa a fost uh, salutată de toată lumea și discuția din octombrie a dus la stabilirea unor parametri de evoluție. Sigur, acestea sunt probleme complicate, așa cum știți cu toții, dar miniștrii apărării au putut adopta o, declarare, o declarație politică pentru a, cu privire la piața europeană a industriei de apărare și, de asemenea, un document de evoluție viitoare. Foarte pe scurt, în legătură cu unele probleme care au legătură cu ambele domenii. În primul rând, cooperarea între partea civilă și cea militară. Aici ne-am uh, concentrat pe dezvoltarea capacităților. Cu toții cred că suntem de acord că e nevoie de mai multă coerență și coordonare între instrumentele militar și civil. Asta e valabil atât pentru cooperarea pe teren cât și începește capabilitățile. Am uh, convins statele membre că pentru a îmbunătăți aceste eforturi de a găsi uh, soluții comune, e nevoie de un plan de lucru și acesta va fi dezvoltat în primăvară. De asemenea, o serie de zone concrete au fost deja identificate pe care putem deja să începem să colaborăm. Transport, logistică, comunicații, susținere medicală, securitate, protecție, Ideea este că ar trebui să punem la oaltă resursele și să le utilizăm mai eficient și mai coordonat pentru eficiențe de cost. În ce privește întărirea credibilității și eficienței operațiunilor și misiunilor noastre, integrarea aspectelor de, legate de drepturile omului și de egalitate de gen sunt foarte importante și aici am făcut eforturi, mai ales începește activitățile de instruire, de training și de pregătire a misiunilor, pentru ca personalul nostru să cunoască aceste probleme legate de drepturile omului și de egalitatea de gen. O altă problemă de mare importanță, cred, este cooperarea cu alți parteneri. Aici eh, am eh, dezvoltat cooperarea cu Uniunea Africană, staful eh, meu a mers la Addis Abeba și s-a întâlnit acolo cu omologii noștri din Uniunea Africană și cred că am înțeles mai bine cum putem coopera și mai mult. După cum știți, când vine vorba de o posibilă misiune UE de training, evident, Uniunea Africană este cheie în ce privește cooperarea, pentru ca această misiune, dacă ea va apărea, să fie un succes. De asemenea, cooperarea cu Națiunile Unite a fost promovată foarte mult în timpul președinției noastre. Am uh, luat recent decizia de a continua această discuție numită New Horizon, un proiect pe care îl avem pentru modernizarea acțiunilor de uh, menținerea păcii în cadrul Națiunilor Unite și credem că și Uniunea ar trebui să fie un uh, partener activ. Am avut întâlniri cu reprezentanții Națiunilor Unite, incluzând Anan Lahoa, care este de, directorul Departamentului pentru Misiuni de Menținere a Păcii. El a venit și ne-am întâlnit și am discutat despre modul în care Uniunea poate ajuta Națiunile Unite uh, și cum putem continua această cooperare importantă. Am avut câteva interacțiuni înainte de a ne crea strategiile pentru Afganistan și Pakistan. Sigur, am avut discuții foarte strânse cu Karl Haide, șeful uh, Biroului Națiunilor Unite pentru Acțiune în Afganistan. De asemenea, miniștrii de externe și de apărare s-au întâlnit cu el. Am discutat problemele între UE și NATO, o problemă complicată, dar uh, un subiect pe care noi credem că este, despre care noi credem că e nevoie de progres și am avut o abordare foarte practică care să permită interacțiuni mai multe la nivel înalt între noul nostru înalt reprezentant pentru politică externă și noul uh, secretar general NATO. După cum știți, Andres Fogh Rasmussen, noul secretar general NATO, a venit de asemenea și a vizitat uh, Uniunea după Consiliul din noiembrie și la discuțiile de atunci s-au uh, invocat uh, aspecte legate de o mai bună cooperare NATO-UE în teatrele de operațiuni. Eu însumi am participat la Consiliul Nord-Atlantic pentru a informa, deci a informa NATO în legătură cu operațiunea Atalanta, pentru că acolo, pe teren, există o interacțiune zilnică între activitățile și acțiunile NATO și cele UE, deci mi s-a părut normal să avem un dialog continuu și o coordonare pe acest subiect. Și, în fine, în ce privește problemele, iarăși, cu, uh, atât, cu aplicații atât civile cât și militare, cred că am mai spus și uh, vreau să subliniez din nou, facem eforturi pentru ca Uniunea Europeană să devină mai uh, bună, mai concentrată pe mediere. Iată o, o acțiune în cadrul politicii noastre externe unde trebuie să facem mai mult dacă vrem să avem un, un rol global. Deci să ne îmbunătățim capacitatea de mediere și am făcut eforturi în această direcție. De asemenea, am inițiat uh, discuția despre cum interacționăm cu părțile terțe. După cum știți, în multe din operațiunile noastre de securitate și apărare, uh, ne bazăm pe susținerea altor țări, cum ar fi Statele Unite, Canada, Rusia, Noua Zeelandă, Chile, Republica Dominicană, Norvegia, Elveția și așa mai departe, Turcia. Și am considerat că trebuie să fim o organizație care este deschisă față de țările care doresc să contribuie și cred că uh, există uh, încă unele lucruri de făcut pentru a îmbunătăți această interacțiune. Nu pentru a umple golurile care ar exista, ci pentru că eu cred că dacă avem și alte țări care susțin operațiunile și acțiunile noastre, acesta este un alt mod de a exporta valorile și uh, experiența uh, pe care le introducem în misiunile noastre. Deci, cât toată lumea câștigă din această situație. Înainte de a-mi încheia introducerea, și de a vă răspunde la întrebări și comentarii, câteva cuvinte în legătură cu operațiunile și misiunile noastre. Cred că am avut noroc uh, în timpul președinției suedeze că n-au existat crize majore care să implice operațiunile noastre, deși au existat mai înainte uh, circunstanțe dificile. Georgia, Somalia, operațiunea Atalanta, care, apropo, cred că și uh, astăzi și sărbătorește aniversarea de un an, o operațiune de succes, uh, și într-o situație grea și această chestiune va deveni de competența înaltului reprezentant al doamnei Ashton, trebuie să avem un rol de conducător, să avem grijă de personalul nostru. Sunt mii de bărbați și femei uh, care acționează sub drapelul Uniunii Europene. Trebuie să ne asumăm toată responsabilitatea în ce securitatea lor dar de asemenea și de direcția strategică și politică pe care trebuie să o ia misiunea noastră. De asemenea, Kosovo e o misiune complicată. Cred că cu mult uh, noroc am reușit să evităm dificultăți majore, uh, dincolo de problema vandalismului, care cred că a fost discutată în lunile de vară, dacă nu mă înșel. În al doilea rând, o problemă generală este lipsa de personal. Asta continuă să există, această problemă. Am discutat mai devreme despre misiunea din Afganistan, am discutat de multe ori acest subiect cu noastră. Am făcut eforturi extraordinare pentru a avea mai mulți polițiști trimiși în această misiune. Am realizat anumite rezultate. Cred că am adăugat încă vreo 100 de oameni, dar tot n-am ajuns la cifra de 400 pe care ne-am stabilit-o singuri. În al treilea rând, în ce privește misiunea de instruire din Somalia, am avut o discuție în această toamnă cu dumneavoastră privind o nouă posibilă misiune. Așa cum știți, Consiliul a fost de acord în noiembrie uh, asupra așa numitului concept de management de criză și de asemenea, săptămâna aceasta am salutat uh, și uh, implicarea Spaniei în acest proces și le-am oferit autoritate de planificare și de implementare a acestui proces. Dar, cum spuneam, aceste decizii se iau uh, indiferent dacă va fi sau nu o operațiune pe SAPSAC. Pentru ca această misiune să funcționeze, și ați întrebat, domnule președinte, acest lucru și vreau să spun câteva lucruri, pentru ca această misiune să-și realizeze obiectivul de a întări capacitățile guvernului de tranziție în Somalia, o serie de, pro, de lucruri trebuie să, vor trebui să fie implementate și altele vor trebui clarificate. De exemplu, trebuie să vedem această chestiune în cadrul mai larg al politicii față de Cornul Africii și în special față de Somalia. Trebuie să o vedem în legătură cu ceea ce fac uh, Națiunile Unite și alți actori pentru a susține uh, evaluarea sectorului securității în Somalia. Trebuie să avem un acord cu Uniunea Africană și cu cu privință, în privința diviziunii muncii între noi și misiunii lor de acolo. Pentru că ei sunt acolo și noi încă nu suntem pe teren. Și, de asemenea, trebuie să avem un acord al Guvernului de Tranziție în ce privește follow-up-ul și angajamentul lor de a lucra în favoarea unei agende de reformă a sectorului securității mai largă, acolo unde, evident, și problemele drepturilor omului sunt cheie și trebuie asociate. Și, de asemenea, avem problema întrebării ce se întâmplă când acești oameni se întorc în Somalia după ce ei sunt instruiți, trebuie să se facă să se ia măsuri pentru a ne asigura că ei rămân loial guvernului de tranziție și că nu uh, se vor îndrepta spre grupurile extremiste, pentru că uh, în Somalia, dacă nu faci treaba corect, uh, riști să creezi mai multe probleme decât rezolvi. Mi se pare că avem o discuție foarte bună și vreau doar să vă spun acest lucru. Cred că suntem conștienți de probleme, dar și de dar înțelegem și faptul că multe state membre sunt angajate să facă progrese aici și eforturi, pentru că e foarte important să întărim acel uh, guvern și asta e în interesul uh, și al Uniunii Europene. Doamne președinte, cred că am vorbit suficient de mult și acum uh, sunt dornic să ascult întrebările și comentariile membrilor. Președinte, mulțumesc, voi trece direct la întrebări. Mai întâi, domnul Altieri, din grupul SD. Grazie, signor ambasciatore. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule ambasador. Noi, socialiștii, nu vom uh, profita de absența colegilor de la PPE care sunt la Congresul de la Bonn, dar acest lucru nu este oricum necesar pentru că suntem de acord pe aceste probleme în cadrul Comisiei. Aș dori să mulțumesc domnului ambasador pentru prezentarea extrem de cuprinzătoare pe care ne-a făcut-o. Este o reluare a activităților extrem de eficiente pe care le-a avut președinția suedeză în, ultim, în ultimele șase luni. Și sunt foarte multe aspecte, nu, pot, nu, nu este posibil să le detaliem pe fiecare, dar aș fi vrut să vă întreb, să vă adresez niște întrebări legate de temele cele mai interesante pe care le-a ridicat domnul ambasador. De exemplu, de exemplu, formarea personalului național pentru misiunile civile. Iată un punct important. Cred că doreați să spuneți și sunt de acord cu asta că, pe de o parte, este vorba despre o responsabilitate națională și diferitele state membre gestionează această problemă în diferite moduri, dar uh, în al doilea rând, putem să comunicăm în ceea ce privește bunele practici și putem încuraja statele membre să acționeze împreună. Putem avea o rezervă de uh, persoane bine pregătite care să fie disponibile. Deci putem avea aceste rezerve naționale care ar putea te-a facilita o convergență a practicilor uh, diferitelor state membre în ceea ce privește pregătirea, instruirea personalului. La fel cum uh, stau lucrurile și pentru personalul european, care este selectat pe aceleași criterii de competență. Mă refer acum la modificarea deciziei adoptate de Consiliu privind misiunea Atalanta, uh, și mai ales monitorizarea activităților de pescuit. Dacă am înțeles bine, și cu siguranță că știți acest lucru, domnule ambasador, um, Comisia aborda deseori această uh, problemă, este una complicată. Vasele de pescuit europene sunt printre victimele actelor de piraterie și în același timp misiunea Atalanta are niște limite bine definite uh, de mandat, de intervenție și acest subiect a fost abordat uh, și de Parlament prin recentele sale rezoluții și trebuie să avem o poziție cât mai puternică și să-i protejăm pe cei care respectă regulile. Și atunci întrebarea este cum vor fi incluse aceste noi elemente în misiunea Atalanta? Și două întrebări finale pentru a încheia. Am citit o declarație privind nevoia unei abordări cuprinzătoare a problemelor din Afganistan. Uh, o declarație din partea Consiliului și aș dori să înțeleg mai bine uh, ce se spune acolo. Planul național pentru uh, Afganistan și Pakistan este foarte ambițios, dar cred că această încercare de a aborda foarte multe probleme în același timp este una destul de riscantă. Uh, se poate pierde consistența internă a acestor măsuri și atunci vă întreb dacă vom vedea curând niște pași concreți de implementare a planului de acțiune și în ce măsură acest plan de acțiune ne poate ajuta să redefinim sfera de competență, mandatul uh, misiunii PESA în Afganistan. Sigur că nu trebuie să ne legăm numai de cifre. Uh, ceea ce facem în Afganistan, uh, intervenția noastră în Afganistan este, uh, este extrem de pozitivă. Dar este posibil să se aștepte și lucruri suplimentare față de uh, planul de acțiune mai ales în ceea ce privește construcția statului și construcția sistemului judiciar în, uh, de justiție în Afganistan. Și în fine, există o referire la instrumentele financiare de pregătire a misiunilor. Este vorba despre un un uh, fond de startup sau este vorba despre o linie bugetară specifică pe care doriți să o introduceți pentru această politică? Aș dori câteva clarificări pentru că dacă este un fond uh, de startup, atunci Parlamentul cere să aibă un rol mai important și asta pe bună dreptate în ceea ce privește caracteristicile fondurilor care vor fi utilizate pentru uh, misiunile civile. Mulțumesc foarte mult, domnul Sulie. Merci, monsieur. Doamna Solie, îmi cer scuze. Mulțumesc membrii PP nu sunt uh, uh, prezenți, uh, dar nu sunt cu toții la bon și asta demonstrez eu fiind aici. Uh, aș dori să revin asupra problemei Afganistanului. Ați vorbit despre prezența polițiștilor civili uh, și uh, v-ați plâns că sunt numai 100, deși se așteptau 400 de astfel de polițiști. Știu că situația militarilor noștri este dificilă în Afganistan, securitatea lor nu este asigurată, pierdem oameni în mod frecvent și cred că atât timp cât securitatea civililor nu va fi asigurată, va fi foarte dificil să găsim voluntari care să participe la aceste misiuni. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Daf. Sunt uh, foarte recunoscător președinției pentru descrierea pe care ne-a furnizat-o prezentându-ne acțiunile realizate într-un uh, mod extrem de optimist și cred că mm, este un moment uh, prielnic uh, astăzi când uh, tratatul intră în vigoare să să mm, um, profităm de acest cadru stabilit de tratat în favoarea politicii externe și de securitate comună, încurajând cooperarea permanentă. Și aș avea ne vom uh, strădui să luptăm și uh, să ne păstrăm uh, statul nostru viață. Nicio formă de migrare. Credem că se ia o atitudine. Misiunea militară a Secretariatului Serviciului European de Acțiune Externă. Aveți sentimentul că statele europene preconizează să trimită funcționari publici din sistemul de apărare sau din ministerele de apărare în acest serviciu european de acțiune externă? funcțional care să răspundă atât criteriilor de cantitate și de calitate și în, același, și în al doilea rând. Credeți că există un argument serios pentru uh, pentru o informare separată a ministrilor din partea Consiliului și cred că este un moment prielnic să experimentăm acest tip de, acest mod de lucru. Și în al treilea rând, și în cele din urmă, Ați uh, vorbit despre un plan de întărire a CDA și aș dori să aud mai multe lucruri despre acest lucru, să aflu mai multe uh, despre procesul de întărire a agenției ca uh, o consecință a implementării tratatului. Și vom arăta astfel că că această agenție este un exemplu de eficiență a costurilor. În, în urma transferului de responsabilități către dimensiunea europeană. și cred că în acest mod vom obține uh, un rezultat politic important care poate fi un prim pas către generalizarea acestui tip de cheltuieli și în celelalte sectoare. Dacă sigur cu condiția ca uh, acest demers al agenției să fie unul de succes. Mulțumesc, domnul uh, Beauty Coffer. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ambasador, aș dori să um, îmi fac câteva observații și să ridic întrebări legate de Afganistan și Somalia. În ceea ce privește Afganistanul, uh, Problema formării forțelor de poliție a fost deja ridicată de un coleg. Știm cu toții că este necesar să fie formați între 3.000 și 4.000 de polițiști pentru a se ajunge la nivelul de pregătire de care avem nevoie mai ales în zonele rurale, dacă dorim, să, uh, dacă dorim ca situația să fie sub control. Și la sfârșitul acestei președinții vedem încă o dată că obiectivele pe care le-am uh, fixat nu au fost îndeplinite. Și atunci, cum pot evalua europenii credibilitatea angajamentelor internaționale în favoarea securității? Avem tot felul de misiuni, dar iată o misiune care are o importanță strategică centrală și nu am reușit să îndeplinim nimic. Nu am reușit să trecem de o fază uh, premergătoare și aș fi dorit să vă întreb, după aceste șase luni de gestionare a situației, cum credeți că, cum, cum vedeți uh, misiunea dumneavoastră, cum puteți prelua controlul asupra acestui proces și cum putem mergem mai departe de niște obiective care sunt superficiale. În al doilea rând, trecând la operațiunea Atalanta, Parlamentul European a adoptat o rezoluție care cere ca și pescuitul să fie introdus în acest proces. Și în al doilea rând, uh, se vorbește despre extinderea geografică și aș vrea să știu cum poate fi inclus pescuitul și în ceea ce privește extinderea geografică, care este poziția Consiliului aici. În al treilea rând, Parlamentul a afirmat că atunci când este vorba despre uh, pescuit și despre exportul ilegal de ceuri toxice trebuie să fie interzis trebuie să fie interzise aceste demersuri și aș vrea să știu cum colaborează Consiliul în acest sens cu Națiunile Unite. În ceea ce privește formarea, care sunt statele membre care și-au arătat interesul până acum și disponibilitatea să contribuie la aceste misiuni de instruire? și guvernul de tranziție de la Somalia a solicitat în mod oficial aceste misiuni de instruire și au exprimat o viziune pozitivă în acest sens și Națiunile Unite au solicitat aceste misiuni, le-au încurajat. Președinția Consiliului este conștientă că președintele Sharif a amenințat, uh, vorbind despre situația în care ar putea fi utilizate arme nucleare. Sigur că este nevoie de uh, întărirea stabilității în regiune pentru civili. Ați spus că Somalia se confruntă cu o criză umanitară în 2010 și că nu vor mai fi disponibile resurse. Și atunci ar trebui să consacrăm fonduri pentru acest tip de misiuni îndoielnice de instruire și nu ar trebui mai degrabă să ne concentrăm pe uh, acțiunile umanitare? Domnul Coval. Domnule ambasador și domnule președinte, voi fi foarte scurt, dar voi încerca să vă adresez o singură întrebare și asistentul meu va asculta răspunsul. L-am ascultat și pe domnul Bill, v-am ascultat și pe dumneavoastră și sunt foarte mulțumit de modul în care președinția suedeză a, a lucrat în aceste șase luni. Și nu sunt singura persoană care laudă activitatea președinției suedeze. Am o întrebare legată de Afganistan și a, mai ales de alegeri și despre modul în care se schimbă societatea din Afganistan. Care este opinia dumneavoastră despre angajamentele civile și politice la fața locului. Ce putem îndeplini în Afganistan? Ce putem obține? Pe ce trebuie să insistăm? și ce măsuri trebuie să întreprindem pentru a uh, încuraja demararea proceselor uh, de societății civile care vor contribui la îndeplinirea, obiectivelor noastre. Am sentimentul și nu știu dacă sunteți de acord că uh, în prezent, viziunea privind Afganistanul este prea îngustă și aș dori să știu care este viziunea dumneavoastră în urma experienței din aceste câteva luni. Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador, pentru prezentarea dumneavoastră. multe din lucrurile pe care le-a spus mi s-au părut destul de vagi și nu pot să vă împărtășesc optimismul. Aș dori să aud câteva exemple legate de succesele pe care le-ați menționat. Despre ce fel de reușită este vorba? Ați spus că există un proces de mediere între diferitele părți, dar care sunt aceste părți și ce fel de progres au fost obținute? Aș dori să susțin ce a spus domnul Bicicofer în legătură cu Somalia. Care este obiectivul dumneavoastră? Care este obiectivul Uniunii Europene în Somalia? Ați spus că unul din obiective este stabilizarea guvernului de tranziție. Însă ce am văzut, de fapt, este că acest guvern de tranziție nu are niciun fel de sprijin real din partea populației. Este o instituție uh, coruptă din punct de vedere politică, compromisă și care conduce niște politici îndoielnice. Și uh, uh femeile sunt, um, uh, sunt supuse exe- uh, execuțiilor cu pietrele, lapidării. Și atunci vă întreb, care care este obiectivul dumneavoastră în Somalia? Și ce trebuie realizat acolo pentru ca dumneavoastră să considerați misiunea a fi un succes. Ați spus de asemenea că doriți să fiți uh, că doriți să beneficiați de un serviciu european de acțiune externă bun. Și atunci ați spus că acest departament trebuie să fie sui generis, trebuie să fie independent de Consiliu și de Comisie. Dacă așa stau lucrurile, atunci cum poate Parlamentul să aibă ceva de spus în ceea ce privește activitatea acestui Serviciu European de Acțiune Externă? Mulțumesc și ultimul coleg, domnul Zemche. Dziękować i chcę się skupić na trzech sprawach. Sprawa pierwsza. Vă mulțumesc. Aș dori să mă concentrez pe mai multe probleme. În primul rând, vreau să felicit președinția suedeză, pentru că în ultimele șase luni am făcut multe progrese în ceea ce privește securitatea și apărarea. Și ceea ce a caracterizat președinția suedeză a fost faptul că suedezii au încercat să aibă o abordare foarte pragmatică. Putem vorbi foarte mult timp de probleme legate de politica externă, însă, în final, ceea ce este important este pragmatismul. În primul rând, aș vrea să vă spun două întrebări. Sunt de acord în ceea ce uh, privește battle grupurilor. Însă există ceva bizar, în sensul că există multe state care se angajează să participeze în aceste grupări de luptă. În teorie există un angajament, însă în practică, în niciun caz nu s-au folosit aceste grupări tactice pentru a rezolva conflicte aici sau în altă parte. Trebuie să alegem. Fie avem grupări tactice pe care să le putem folosi, fie avem ceva care există doar teoretic pe hârtie. Un grup teoretic de luptă uh, poate că ne face să ne simțim bine, însă nu rezolvă lucrurile niciunde în lume. În al doilea rând, în legătură cu Afganistanul, foarte probabil în Afganistan va conta, vor conta mult mai mult acțiunile umanitare de susținere a populației civile. Astăzi trebuie să câștigăm susținerea afganilor dacă fie sau va exista un conflict. Consiliul a dedicat un miliard de euro acțiunii din Afganistan, însă este vorba de o infrastructură logistică. Și fără susținerea Rusiei și Chinei, nu va fi posibil să avem așa ceva în Afganistan. Atunci când vorbim despre acțiunile civile și militare în Afganistan, trebuie să avem un dialog cu Rusia și China, chiar dacă este vorba doar de transport. Vă mulțumesc. Domnul ambasador are cuvântul. Vă mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră. Le voi parcurge una câte una. În ceea ce privește personalul civil, după cum ați spus, domnule Gualtieri, bineînțeles că statele membre trebuie să trimită acest personal. Deocamdată am reușit să progresăm puțin și am unificat formarea. Deci avem un sistem de formare de nivel înalt unificat în Europa. Aici, asta este situația acum. Însă, în legătură cu unificarea resurselor în echipele de răspuns la criză, am făcut acest lucru în cazul Georgie, chiar înainte de a avea o misiune acolo, era vorba de experți cunoscuți de dinainte din Europa care au fost disponibili pentru un timp scurt să participe la această misiune în legătură cu pescuitul. Situația este că în mandatul nostru nu acopere în mod explicit acest lucru. Mandatul, și de asemenea îi răspund doamnei Lösen, mandatul Atalanta este umanitar. Misiunea are rolul de a escorta livrările de hrană către populație. Uniunea Europeană este foarte implicată în acest program prin operațiunea Atalanta. și avem 100% succes cu acest program de hrană, de alimentație. Uniunea Europeană uh, este lider în acest domeniu, NATO vine de undeva din spate. În interiorul acestui mandat, eu am vizitat, eh, am fost la fața locului și vă încurajez pe toți să vedeți cum decurge această operațiune. Cei de acolo se întâlnesc cu activități ilegale uneori, eh, trafic de ființe umane, de arme și, bineînțeles, că fac ceea ce pot să raporteze și să ajute în asemenea situații. Dacă se confruntă cu operațiune de pescuit ilegal, există și aici un sistem de anunțare a autorităților competente. Însă, în mandatul actual, uh, nu există deocamdată această atribuție. Aici, însă, cum am spus și pe partea civilă, Uh, avem nevoie de mai multe resurse. Nu sunt sigur că am acoperit toate fregatele și toate echipamentele militare de care avem nevoie pentru 2010. Pentru a ne asigura că va fi o operațiune de succes, trebuie să ne asigurăm că vom avea infrastructura, echipamentul și personalul necesar. Impresia pe care am avut NATO acolo este că patrularea aeriană a dus la creșterea eficienței emisiunii, pentru că cu tehnica contemporană poți să acoperi un teatru de operațiuni foarte larg. Poți să monitorizezi și să vezi din aer ceea ce se întâmplă pe teren uh, și pe vasele individuale, fie că sunt vase de pirați sau care desfășoară alte activități. Acest lucru s-a îmbunătățit în decursul acestei misiuni. În legătură cu Afganistanul și Pakistanul, ați menționat mulți acest lucru. În legătură cu UPOL, există multe lecții aici. De, noi am prezentat numărul 400 în această decizie. Am spus 200, după ce am, lămurit la 400. Cred că trebuie să învățăm. Nu știu dacă este un model bun pentru viitor. Trebuie să decidem ceea ce vrem să obținem și după aceea să adaptăm numărul de personal la obiective. Asta este prima lecție. În al doilea rând, nu cred că ar trebui să începem să trimitem misiuni dacă nu există o stare de pregătire acolo pentru primirea lor. Avem o discuție în legătură cu Somalia. Planificăm o misiune, însă ne întrebăm și cine, ce state sunt dispuse să participe la această misiune. Cred că multe state membre uh, au spus că vor să, că, să participe. Spania, Uh, s-a anunțat. Franța deja este foarte activă în Djibouti, uh, are operațiune acolo și există încă șapte state membre care și-au indicat disponibilitatea de a contribui. Pentru a reveni la Afganistan și la UPOL. Scopul UPOL nu este să existe forțe polițienești peste tot în teritoriul afgan. Obiectivul este să lucrăm la nivel strategic, la nivelul cel mai înalt al Ministerului de Interne, cu un ministru de acolo care să primească consiliere strategică în legătură cu felul în care afganii trebuie să își reformeze forțele polițienești. Acest lucru a, fost, a beneficiat de succes. Bineînțeles că încă nu se poate spune că am înregistrat succese. Calea este una lungă. Există multe provocări la care vreau să mă refer. Faptul că nu avem încă acolo o relație de lucru uh, contractuală între NATO și Uniunea Europeană. Ați menționat aspectele de securitate în Newport o dificultate în recrutarea personalului polițienesc este uh, situația securității, care este foarte volatilă. Și acolo trebuie să avem un acord cu ISAF. Cu toții suntem angajați în tot felul de în diverse echipe care uh, duc la uh, diverse situații pe teren. În al treilea rând, la UPOL nu este suficient cu cei 320 de polițiști care există acolo. Vom ajunge la mai mult de 300 în curând, deci situația este destul de bună, însă ideea este să formeze formatorii. Nu trebuie să formeze pe fiecare polițist din Afganistan. Este un program de formare a formatorilor. După aceea, în legătură cu problemele din Afganistan, Carl Bild s-a referit la acestea. Există câteva cuvinte cheie. Îmi pare rău dacă poate părea vag. Uh, inițiativa locală. Cred că uh, trebuie să clarificăm faptul că este vorba de țara uh, lor trebuie să le spunem afganilor că trebuie să își asume responsabilitatea. Uniunea, când va avea o singură voce, va spune acest lucru, însă uh, statele membre individuale interacționează cu persoane corupte. Nu cred că trebuie să facem acest lucru. Trebuie să uh, refuzăm să mai avem legături cu uh, cei care au fost identificați ca și corupți. Aici am încercat să introducem o politică comunitară care să înlocuiască politicile bilaterale ale noastre. Aici putem să fim și mai puternici atunci când vorbim despre lupta anticorupție în Afganistan un aspect foarte puternic este coordonarea. Nu suntem foarte bine coordonați. Uh, America este uh, un stat foarte puternic și domină foarte mult politicile din Afganistan. Cred că trebuie să avem o discuție și o coordonare cu americanii și avem o șansă mult mai mare de a face acest lucru dacă suntem uniți și putem interacționa mult mai bine cu America. A treia problemă aici este consolidarea ONU, pentru că ONU reprezintă nu doar Uniunea Europeană și Statele Unite, este organizația umbrelă în care intră Iranul, Rusia, Tajikistanul, Iranul, toți acești actori globali unde există un rol legitim de conducere acesta mi se pare și un alt cuvânt cheie pe care putem, un alt subiect cheie pe care putem colabora. Finanțarea pentru misiunile civile nu trebuie să țină de fonduri. Aici, bineînțeles că și Parlamentul European joacă un rol important. Însă pe linia bugetară vizată, mi se pare că este important ca în cadrul bugetar existent să existe o posibilitate de uh, trimitere rapidă. Trebuie să ne asigurăm că uh, misiunile nu vor fi întârziate din motive bugetare. În legătură cu EAS, au fost mai multe întrebări. Nu aș specula în acest sens. Cred că mă refer la poziția statelor membre în legătură cu aceste lucruri uh, pe care doamna Ashton trebuie să o exprime acum în legătură cu personalul civil și militar, relația dintre aceștia în legătură cu NATO. Uh, unii spun că am limitat uh, importanța EDA prin perspectiva bugetară. Dacă nu decizi bugetul, poți să forțezi o uh, organizație să se concentreze mai mult. Eu sunt de acord că Agenția Europeană de Apărare are o activitate foarte bună Ehm, trebuie ca relevanța lor să fie explicată mai mult pentru securitatea euro- europeană. Tratatul de la Lisabona reprezintă o platformă foarte bună în acest sens. Cred că am parcurs majoritatea întrebărilor, însă aș dori în legătură cu Smile, să, în legătură cu Somalia și guvernul de tranziție de acolo. Dar, într-adevăr, acest guvern de tranziție a dorit să fie susținut. Guvernul de tranziție nu a apărut din neant, este rezultatul uh, faptului că comunitatea internațională a încercat să găsească o soluție la situația politică. Poate că acest uh, uh, guvern este amenințat de forțe extremiste, într-adevăr, însă cred că este în interesul Europei să apere un guvern recunoscut la nivel internațional, un guvern de tranziție. Sau, după cum sugerează doamna Lösing, putem să plecăm și să lăsăm somalezii să uh, rezolve situația cum pot ei mai bine. Însă nu cred că acest lucru va fi în interesul femeilor sau al copiilor din Somalia. Trebuie să facem acest lucru mm, într-o modalitate care să nu provoace mai mult rău. Felul cum facem această formare este, este cheie. Însă dacă efectuăm această formare, eh, poate să împiedice anumite politici, eh, tratamentele aplicate femeilor, aplicarea șaria și așa mai departe. Eh, exact acest lucru, aici, exact aici putem să avem o influență. Poziția statelor membre este că trebuie să ne implicăm și este și părerea Statelor Unite și este și părerea majorității guvernelor și a cetățenilor din regiune. Împreună și nu singuri avem un rol acolo. Însă acest rol trebuie să se aplice pe cadrul politic general. Medierea, doamna Lösing. Nu am spus că... Poate că Albert s-a referit la acest lucru, însă eu nu. Nu am spus că am mediat uh, cu succes negocierile. Ceea ce am spus a fost că am încercat să găsim un sistem, un concept, un mecanism prin care Uniunea Europeană să își îmbunătățească performanțele de mediere. Avem uh, reprezentanți speciali la fața locului în Georgia, în Africa, în Sudan, în Afganistan, care trebuie să fie susținuți în Orientul Mijlociu în activitatea de mediere. Și acest lucru îl facem aici la Bruxelles, încercăm să susținem, uh, să îi susținem. Domnule președinte, cred că m-am referit. Da, domn, domnul Daf a întrebat, a pus o întrebare în legătură cu Consiliul de Afaceri Externe. Nu cred că tratatul permite întâlniri separate ale ministrilor de apărare. Poate este o problemă de interpretare și serviciul juridic are o opinie în acest sens, însă noi așa înțelegem lucrurile. Noi, în președinția noastră, am încercat să implicăm miniștrii de apărare pe cât de mult posibil. Trebuie să avem o cooperare permanentă, structurată, trebuie să ne dăm seama cum să ținem cont de opinia ministrilor de apărare pentru a ne asigura că există un sentiment de uh, apartenență și al miniștrilor de apărare. Uh, grupurile tactice de luptă nu au fost folosite niciodată, de aceea avem și acum o discuție. Se poate însă spune că nu este vorba de o amenințare pe hârtie. Suedia are un grup tactic de luptă care a fost foarte util pentru operațiunile militare ale Suediei. Eh, ne-a ajutat să ne transformăm armata eh, într-o organizație care să fie mai îndreptată spre operațiunile internaționale. Și acum se discută despre faptul că securitatea este asigurată cel mai bine în afară, în conlucrare cu uh, Statele Unite și cu ONU. Uh, grupurile tactice de luptă au fost o experiență foarte bună pentru noi, însă sunt de acord că faptul că nu au fost folosite în Uniunea Europeană este o problemă de credibilitate pentru Uniunea Europeană, nu am putut să inițiem o discuție în acest sens care să ducă la un instrument mai util și mai ușor de utilizat. Thank you very much. Vă mulțumesc. O jumătate de minut pentru colegul Butikofer. Ich wollte an einem Mulțumesc foarte mult. Uh, un, vreau să mă întorc la o chestiune și să pun o întrebare suplimentară. Ați spus două lucruri despre operațiunea Atalanta și protecția navelor de pescuit, dar aceasta nu face parte în mod expres din mandat. Și în al doilea rând, ați spus că navele de pescuit ar fi acompaniate, escortate. Puteți să fiți mai precis Veți schimba mandatul uh, misiunii sau veți schimba ceva în practică? Cum ar trebui să înțelegem acest lucru? Mulțumesc. Poate n-am fost foarte clar uh, pe această chestiune și un motiv este acela că discuțiile încă au loc în legătură cu implementarea mandatului și dacă ar trebui revizuit sau schimbat. Și o a treia problemă aici este, sigur, problema resurselor pe care le avem. Nu știu dacă ați ascultat uh, prezentarea admiralului Hansen în legătură cu enormitatea suprafeței care trebuie acoperite și resursele limitate pe care le avem. Deci cred că este important și majoritatea sunt de acord că n-ar trebui să deviem de la sarcina principală, care este escortă umanitară și apărarea rutei de, de shipping, rutei maritime în Golful Aden. Și aici se mai pot face multe lucruri. Dar cred că dacă ar fi să se introducă în mandat și faptul că ar trebui să observe Uh, pescuitul ilegal pe de-o parte și pe altă parte să escorteze navele de pescuit, în special cele ale Uniunii Europene. Aici cred că trebuie să avem aceeași discuție pe care am avut-o în Afganistan și anume avem resursele pentru a face acest lucru și cred că ar mai fi o problemă, și anume cea a rezidurilor toxice transportate pe mare. Însă misiunea, așa cum am înțeles și după ce am vorbit cu oamenii de pe teren, ei nu ezită dacă în această uriașă zonă de operațiuni dacă văd uh, activități ilegale, fac tot ce ține de ei ca să acționeze în cadrul mandatului lor și uh, incluzând câteva cazuri de trafic de ființe umane în care au intervenit și au încercat să ajute victimele într-un mod care nu este precizat uh, explicit în uh, mandat, trebuie să spun, dar totuși ei au făcut această chestiune, uh, au acționat la acest nivel umanitar. Însă am luat notă de opinia Parlamentului în legătură cu navele de pescuit și cred că e o dezbatere constantă despre cum interpretăm acest mandat și dacă trebuie să-l revizuim sau nu, încă o dată, cu resursele existente pe care le avem. Președintele, Aș vrea acum să-i mulțumesc domnului ambasador uh, Scog pentru informațiile și răspunsurile pe care ni le-a dat. Uh, ne bucurăm că ați putut uh, fi alături de noi astăzi, domnule ambasador. O altă informație s-ar putea ține o ședință extraordinară pe 5 ianuarie la Strasburg pentru a vedea primul schimb de opinii asupra raportului privind implementarea strategiei europene de securitate în contextul uh, politicii comune de securitate și apărare. Pentru că avem aici ultima ședință, vă doresc tuturor Crăciun fericit.